între comisiile FEM și LIBE. Primul punct pe ordinea de zi este tocmai adoptarea acesteia. Dacă nu există propuneri de modificare, atunci o considerăm adoptată. Al doilea punct de pe ordinea de zi. Decizia cu privire la Ordinul de Protecție Europeană. Motivul pentru care există această procedură este deoarece dorim să putem să protejăm mai bine toate victimele care au suferit diferite forme de violență. Sunt incluse aici și toate metodele și măsurile de prevenire a violenței care afectează femeile și copiii îndeosebi. Tocmai din această cauză, decizia cu privire la acest raport ține de ambele comisii. Și potrivit, sau mai bine zis, în baza articolului 51, am hotărât să cooperăm. Am lucrat foarte bine împreună și domnul Lopez Aguilar și eu însă am hotărât să convocăm această reuniune comună în luna ianuarie. Știți bine că în aceeași lună anului statele membre au luat inițiativa cu privire la acest dosar. Parlamentul a primit textul pe 26 ianuarie. Au avut loc patru reuniuni în comun. Raportorii și-au prezentat raportul și doamnele și domnii deputați au putut să participe la dezbatere și au aflat care era poziția Consiliului și poziția Comisiei. Am avut parte și de avizul Serviciului Juridic al Parlamentului European în ce privește baza juridică. Termenul de depunere al amendamentelor a expirat pe 12 iulie. Au fost primite 141 de amendamente, dintre care 12 amendamente de compromis. Am să-i dau acum cuvântul domnului Lopez Aguilar. Dacă dorește să mai adauge ceva în numele Comisiei Libe. Doamna Corața Bild, eu îmi doresc să respectăm timpul pentru că mulți dintre noi suntem membri la Comisia IMCO și trebuie să mergem acolo să votăm. Da, vă mulțumesc, spune președinta. O să încercăm să respectăm timpul. Acum, deci, dau cuvântul celor doi raportori. Mai întâi, doamna Jiménez Meseril, de la Comisia FEM. Aveți cuvântul. Seré muy breve, gracias, señor presidenta. Eh, lo único que quería era agradecer. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să încep prin a mulțumi doamnei Romero, coraportoarea mea. Trebuie să mulțumesc și raportorilor din umbră și secretariatelor. Este pentru toate aceste persoane o zi istorică. Este un adevărat pas de uriaș și noi trimitem un mesaj important tuturor victimelor care până acum au fost discriminate, toate cele care sunt evocate în acest raport. Vă mulțumesc, spune președinta. Acum îi dau cuvântul doamnei Romero din partea Comisiei Libe. Da, vă mulțumesc. La rândul meu vreau să adresez mulțumiri tuturor raportorilor din umbră care ne-au permis să îmbunătățim uh, în mod substanțial acest raport. Vreau să mulțumesc și asistenților pentru contribuția lor semnificativă și vreau să mulțumesc și grupului meu politic care mi-a permis să uh, pot să lucrez bine pe această temă atât de complexă. Așa cum a spus pe bună dreptate doamna coraportoare, doamna Jimenez, Astăzi este o zi istorică pentru toate victimele și ne dorim ca acest mesaj să nu fie auzit numai de victime, care vor fi principalele beneficiare ale acestui raport, ci și de Consiliu, care trebuie să adopte această măsură. Președinției belgene revine misiunea de a, a da un imbold aceste inițiative și sperăm să avem rezultate satisfăcătoare înainte de sfârșitul, sfârșitul mandatului președinției belgene. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Înainte să trecem la vot, vă reamintesc faptul că că datorită acestui vot o să putem să dăm un aviz Consiliului. Acum, în limba engleză, spune doamna președintă, începem voturile. Începem cu compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 28. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 30, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 33, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 34, Îmi pare rău, își cere scuze, doamna președintă. Am uitat uh, să vă supun la vot amendamentul de compromis numărul 5, deci ne întoarcem. Votăm asupra amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul numărul 33. 33 a fost deja adoptat, deci trecem la amendamentul numărul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Îmi cer scuze, spune doamna președinte, este caduc de fapt. Reluăm. Votăm 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Acum trecem la amendamentul de compromis numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 146. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 148 acum. Nu, verificăm. Verificăm votul la amendamentul 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. Okay. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Trecem. Acum puteți vedea voturile. Votăm numărul 38. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 151 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 152 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul numărul 8 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul numărul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc, trecem la 166. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. 167. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Patruzeci și unu pentru, 42 de voturi pentru, pentru că și domnul Lopez votează. 44 împotrivă, 2 abțineri. Se respinge. Patruzeci și șase. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom verifica electronic. Votul s-a deschis. O 168. Votul s-a închis. Treizeci și nouă pentru, treizeci și opt împotrivă, o abținere. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 171 e caduc. Trecem la 170. Pentru? O clipă, trebuie să verificăm. vote on 148, uh, on uh, 170, because 148 failed. Yes, so we go to So we this. go to 173. Yes. So we go to amendments. One... Trecem la amendamentul 173. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 e caduc. Trecem la 178 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul de compromis numărul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă. 185. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 183. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum ajungem la 223. Pentru, împotrivă, abțineri Cred că trebuie să verificăm amendamentul 223. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 42 de voturi pentru, 43 pentru, 28 împotrivă și nici o abținere. Așa că se adoptă. Amendamentul 57, partea 1, e în trei părți. Partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, e caduc. Da, devine caducă partea a doua. Trecem la partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 devine caduc și 191 a fost retras. Așa că vom trece uh, So we go to Vom trece la amendamentul 194. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm electronic. Numărul 196. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Socialiștii au un vot în plus. Vă rugăm, cineva din partea socialiștilor nu poate să voteze. Acum e bine. Votul s-a închis. Treizeci și două de voturi pentru, treizeci și trei de voturi pentru, treizeci și șapte împotrivă, nicio abținere, așa că se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 201 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 61 partea a doua devine caduc. Trecem la 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 205 devine caduc, 66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 210. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 216. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 215. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Votul s-a deschis pentru, amenda pentru 220. Votul s-a închis. Se adoptă 40 pentru 30 împotrivă. Se adoptă. Trecem la 79. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la 81. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 226. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 227 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. 228. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Treizeci și șase au votat pentru, deci se adoptă. Doamna Iamacudakis, aveți cuvântul. Se pare că ați sărit peste unul din amendamentele mele, 219. Cred că vreți să-l sprijiniți, așa că aș dori să vă dau această ocazie. O clipă. asks for the floor, but maybe first you give, first you give the answer. Yes. Je pense que l'amendement Just a second. Först vill jag svara Mrs. Vi antog... Vreau să dau un răspuns la acest punct în primul rând. S-a adoptat punctul privitor la cele 20 de zile de aceea nu avem, am primit deja o decizie în legătură cu cele 20 de zile. Domnule Tarabel, aveți cuvântul. Tocmai asta vreau să spun, doamnă președinte. Amendamentul 215 care prevede cele 20 de zile a fost adoptat, deci amendamentul 219 este cadu. Mulțumim, acum putem să continuăm. 229 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 în trei părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, devine caduc. Trebuie să votăm, totuși, a doua parte. Rugăm votați a doua parte, numărul 87, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la 230 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 230. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 35 au votat pentru, 34 împotriva, așa că se adoptă. The vote is closed. Votul s-a închis și vedeți rezultatele. Intervenții fără microfon. Yes. Yes, Mrs. Lulling, Doamnă Luling, dacă data viitoare când votăm, vă ridicați mâna, putem să vă numărăm. Până veți avea cartela de vot. Dacă nu aveți cartela de vot. Am ridicat mâna rapid să fim cinstiți. Votul s-a închis. Trecem la amendamentul 88. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Numărul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 89 pentru, nu devine caduc. Trecem la amendamentul numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. Votul s-a deschis 93. Doamna Luling? Votul s-a închis. 29 voturi pentru, 31 împotrivă. Se respinge. Numărul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul numărul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 98. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. Numărul 5. Votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. 41 de voturi pentru, 30 împotrivă. Se adoptă. Trecem la numărul 6 pentru amendamentul numărul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 102 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm la 104. Votul s-a deschis la 104. Votul s-a închis. 36 pentru, 35 împotrivă, deci se adoptă. Acum trecem la 106. 106 vă rog, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Dați-mi voie să deschid votul la numărul 10. Votul s-a închis. Treizeci pentru, 31 împotrivă, se adoptă deci. 108 acum pentru împotrivă abțineri cred că trebuie să verificăm la Aha, 10 s-a adoptat, 107 e caduc, 108 cade. Mergem la 109. Da. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, dar trebuie să verificăm la 15, vă rog. Votul s-a deschis la amendamentul 15. Votul s-a închis. 14 pentru, 30 împotrivă, o abținere se adoptă, deci 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să facem o verificare la 111. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. și 38 pentru, 31 împotriva. Se adoptă, deci 14. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotriva, abțineri. Cred că e adoptat. Doriți verificare? Bun, verificăm la 114. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 113, pardon. Și 40 pentru, 31 împotrivă se adoptă, deci. Acum, amendamentul de compromis numărul 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. 115. Pentru. împotriva Abțineri. Adoptat. 116 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 117 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 118 pentru, împotriva adoptat, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri, abțineri adoptat, 21 pentru, împotriva abțineri adoptat, 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum avem 23, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum vot electronic privind uh, raportul modificat. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și este adoptat. 64 pentru 1 împotrivă. Felicitări! Felicitări călduroase pentru cei doi raportori. Pentru cele două raportoare. O muncă excelentă care a fost depusă și o victorie pentru victimele violenței care obțin astfel o protecție în plus. Mulțumesc și raportoarelor și, bineînțeles, înainte de a termina cu această parte, mulțumesc și președintei Comisiei Libe, uh, deputaților, membrilor secretariatului care, de la Libe pentru o excelentă cooperare. Mulțumesc foarte mult! Please, we have um, committee meetings. Vă rog, avem... Uh, o să începem uh, ședința Comisiei FEM. Vă rog, dragi colegi, uh, să părăsiți sala, cei care nu sunteți uh, vizați. Deci începem ședința Comisiei pentru Femei.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 Då återupptar samutskottet sitt sammanträde och vi är på... Bun, începem uh, ședința Comisiei FAM. Trecem uh, la punctul 3, adoptarea ordinii de zi. De fapt, vreau să vă spun că punctul 12 la ordinea de zi trebuie discutat un pic mai devreme decât în desfășurător deoarece comisia responsabilă pe fond a schimbat datele limită, nu mai sunt alte modificări, iar la punctul 4, comunicarea ale președinției, vreau să vă informez că secretarul general al ONU a desemnat pe Michel Bachelet, fostă președinte a Chile, să fie președinta unei noi direcții din cadrul ONU și în numele comisiei noastre o să adresez o scrisoare de felicitare doamnei Bachelet, care a fost numită președinta ONU Women, ONU pentru femei. Bun, uh, aprobarea procesului verbal din 14 iulie. Dacă nu mai sunt uh, observații până la sfârșitul ședinței, considerăm că acest proces verbal se adoptă. Punctul 6. Comunicări ale președintelui privind recomandările coordonatorilor uh, de ieri. Grupul Socialiști Democrați a, va prezentat un raport pentru aviz privind formarea profesională și tot un raport pentru aviz pentru Comisia Ocupare privind dimensiunea externă a politicii sociale și piața muncii, normele sociale. O să depunem amendamentele direct la comisia răspunzătoare pe fond, responsabilă pe fond și tot așa Uh, uh, direcția comună pentru instituțiile financiare. Apoi, s-a discutat despre un raport privind uh, analiza consecințelor. Coordonatorii au hotărât ca președinția să adreseze, președintele să adreseze o scrisoare raportorului. Vom începe discuția programului de lucru pe 2011 și am hotărât, când vine vorba de audieri, să organizăm una pe marginea uh, femeilor singure, femeile și schimbările climatice, egalitatea de șanse în Turcia și situația femeilor în situație de conflict și de război Uh, tot ce înseamnă uh, um, călătoriile delegațiilor în 2011, acum Varșovia, o delegație va pleca acolo pentru pregătirea președinției uh, poloneze și vom avea o delegație și la Copenhaga înainte de începutul președinției daneze și o delegație în Croația. De asemenea, dorim o delegație în Palestina. Am hotărât și care vor fi temele abordate eh, în cadrul Zilei Internaționale a Femeii 2011, adică rolul femeii în Uniunea Europeană a viitorului, de asemenea incluziunea sau includerea femeilor tinere și rolul femeilor în relațiile externe. În sfârșit, coordonatorii au hotărât să ceară președintelui să scrie comisiei uh, în ce privește analizele consecințe, consecințele directivei concediului de maternitate. Dorim uh, un aviz al comisiei, dar asta uh, cu condiția prealabilă ca termenele să nu fie întârziate. Adică să avem o discuție în plenară pe 2 octombrie. Bun, iată comunicările provenind de la uh, ședința coordonatorilor. Trecem la punctul 7, impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor martie anul acesta, coordonatorii au hotărât să prezinte un raport pentru aviz uh, în atenția IMCO privind uh, impactul publicității <coughs> asupra comportamentului consumatorilor. În numele comisiei noastre, raportoare este doamna Papadopulo și îi dau imediat cuvântul. Doamnă președinte, aș dori să mulțumesc uh, uh, cu căldură tuturor raportorilor din umbre de la toate grupurile politice, dar și tuturor colegilor deputați care au prezentat cele 41 de amendamente care îmbogățesc și îmbunătățesc proiectul de aviz privind impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor. Avem de-a face aici cu un aviz al cărui scop este uh, uh, identificarea elementelor pozitive, adică uh, protecția, uh, protejarea femeilor, uh, a imaginilor acestora, fără a cădea în pradă stereotipurilor negative. Un text foarte interesant pentru toată lumea, sperăm și știm că este deja îmbunătățit, în orice caz, mulțumiri tuturor celor care au participat la elaborarea acestui aviz. Avem și opt amendamente de compromis. Sperăm că votul fiecăruia va susține uh, raportul acesta. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc, doamne Papadopoulos. Trecem la voturi. Amendamentul de compromis numărul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul numărul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 28. A, vreți să verificăm? Compromisul numărul 6. Deci s-a deschis votul. S-a închis votul. Nouă voturi pentru, 11 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul numărul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A, verificăm. 25 s-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. 12 voturi împotrivă și 9 pentru. Se respinge. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. Amendamentul numărul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 12 voturi împotrivă și 9 pentru. Amendamentul numărul 29. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 7. Verificăm. S-a deschis votul. Vot. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr. 11 voturi împotrivă, 9 numai pentru. Votăm amendamentul numărul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul numărul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. Cine este pentru? Verificăm amendamentul numărul 33. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 11 pentru, 12 voturi împotrivă, deci se respinge. Amendamentul numărul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Îmi cer scuze, doamnă președinte, spune doamna Matera. Putem să reluăm uh, votul la amendamentul numărul 35 a doamnei Silvia Costa? Vă mulțumesc. Votul pe care tocmai l-am făcut, vă rog frumos dacă putem să-l reluăm. Îmi pare rău, spune președinta doamnă Matera. Dar odată ce a fost dat rezultatul, nu mai putem să reluăm votul. Îmi pare rău. Astea sunt regulile. Mă scuz, spune doamna Matera. Deja s-a întâmplat uh, o, o repetare a votului. Există deja un precedent în acest sens. Colegii pot uh, să spună că așa este. Deci, la votul trecut, tocmai a făcut acest lucru. Președinta, nu mi-aduc aminte. Probabil că era o problemă tehnică, dar acum este foarte clar. Acum trebuie să continuăm cu voturile. Votul numărul, adunat numărul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Doamna Matera. Eu nu eram atentă și atunci nici măcar acum n-am putut să votez. Deci eu am vrut să dau indicații precise chiar și pentru colegii mei. Da. Acum că ați uh, dat rezultatul votului, nu știu dacă mai putem să reluăm. Nu, spune doamna președintă. Da, deci putem să reluăm votul la amendamentul numărul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul și amendamentul a fost respins cu 10 voturi împotrivă și numai 9 pentru. Votăm amendamentul 39. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 10 pentru, 4 împotrivă și 7 abține. Amendamentul numărul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A, trebuie să verificăm și numărul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rezultatul este foarte clar. 20 de voturi pentru, 3 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 3 împotrivă. Felicitări doamnei Papadopoulos. Eh, Putem acum să trecem la punctul 8, o propunere de modificare a actului din 20 septembrie 1976 privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct. Doamna Coma se ocupă de acest uh, document, dar nu se află aici, așa că îi dau cuvântul doamnei Thompson. Doamna Thompson, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să citesc comentariile doamnei raportor înainte să trecem la vot. Ea este responsabilă uh, de uh, de gender mainstreaming în comisie și se ocupă de această propunere de modificare a actului din 20 de septembrie 1976 privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct. Pentru a putea fi solidificate aspectele de gen, au fost propuse mai multe amendamente. Dumnea ei ar dori să propună să existe un minim de 40 între candidați și să existe mai mult de doi candida- candidați de același sex. Aceste lucruri le regăsiți în amendamentul 1 și 3. Pentru o mai bună reprezentare a femeilor și a, și a diferitelor etnicități, ea propune ca reprezentarea pe sex și a minorităților și etnicităților să fie mai bine reprezentată. Găsiți, regăsiți acest lucru în în amendamentul 2. Europarlamentarele care au fost însărcinate, au, dat, au născut curând, ele să nu poată să fie înlocuite. Trebuie să li se găsească un, uh, un membru supleant pentru o anumită perioadă de timp. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Thompson, doamnă Bauer. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă rog să luați în considerare amânarea votului cu privire la acest aviz. Din câte știu eu, există o probabilitate foarte mare ca toate aceste, ca acest raport să fie retras. Problema cea mai importantă nu e reprezentarea pe sexe de pe listă, ci dacă suntem de acord cu o listă europeană unită sau nu. Este o problemă o politică complexă. Nu s-a luat nicio decizie nici în cadrul Comisiei AFCO în legătură cu acest subiect și cred că nu există o dezbatere politică pe acest subiect. De aceea eu consider că e cam de vreme să luăm o decizie cu privire la acest subiect. Doamna Yamokodaki, mm, Aș dori să sprijin ceea ce a spus colega mea. Când am văzut acest document, când a ajuns la mine în birou, am fost foarte surprinsă. Nici nu știam că am căzut de acord cu privire la lista europeană. Dacă nu avem o listă, cum putem avea anumite marje? Mă surprinde foarte mult acest fapt. Cred că cel mai bine ar fi să amânăm puțin această problemă. Mulțumim, doamnă Yamakudakis. Comisia AFCO dorește să voteze la data de 9 noiembrie. Această decizie a fost luată de coordonatori să trimitem amendamentele noastre direct Comisiei AFCO. Însă, rămâne la latitudinea membrilor dacă doresc să avem acest vot astăzi sau nu. Deci cei care doresc să votăm astăzi să ridice mâna acum. Cei care cred că ar trebui să amânăm să ridice mâna acum. Își doriți să amânăm acest vot. Cred că majoritatea își dorește amânarea acestui punct. Bine, ați luat această decizie. Amânăm votul. Bine. Eh, Acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi femeile aflate în condiții precare de muncă. Este un raport din proprie inițiativă. Decizia a fost luată de coordonatori Este o problemă foarte importantă. Sunt o serie de factori economici care au dus la condiții și mai precare de muncă în cazul femeilor, cu salarii scăzute și așa mai departe. Raportorul este doamna Thompson. Îi dau cuvântul. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este un raport foarte important și cred că putem să trecem direct la vot. Mulțumesc, doamnă Thompson. Începem votarea. Eh, Compromisul numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Amendamentul numărul 20. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Numărul 20. Se adoptă. 14 voturi pentru, 9 împotrivă. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Nu, verificăm electronic. Numărul 21, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, se adoptă. 19 pentru, 6 împotrivă. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Ocupare 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. 24, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 15 împotrivă, 8 pentru. Ocupare numărul 4. Devine caduc. 8 de asemenea. Așa că trecem la 27. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ocupare 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Numărul 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge 13 împotrivă, 11 pentru, 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 1. Am votat deja și trecem mai departe la 43. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. 43, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, 13 pentru, 11 împotrivă. Se adoptă. Ocupare 7 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm compromisul numărul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. 13 pentru, 12 împotrivă. Trecem la ocupare 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm. Numărul 41, vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 41 se respinge, 13 voturi împotrivă, 12 pentru. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Intervenție din sală. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Eu am participat la un vot la Comisia de Bugete, unde aveam nenumărate amendamente și eu nu pot să înțeleg de ce în această comisie, unde avem voturi atât de puține, dumneavoastră tot uh, alergați, sunteți atât de grăbiți. Și apoi interpreții nu pot decât să vorbească și ei foarte repede. Vă rog frumos, haideți să ne calmăm puțin, doamnă președinte. E așa o disparitate totuși între Comisia Bugete și Comisia pentru Drepturile Femeilor. La Comisia de Bugete avem uh, atât de multe amendamente și aici atât de puține. Deci vă rog frumos, haideți să mergem mai încet. I will try to... Uh, Bine. Voi încerca să nu mă grăbesc atât de tare. Bine, spuneți-mi ce doriți, cum vă doriți să continuăm. E bine pentru mine și dacă vom continua într-un ritm mai lent. Dar acum, dacă mă ascultă toată lumea, putem să continuăm să votăm. Și votăm amendamentul numărul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Votul s-a deschis. Amendamentul numărul 48. Sper că toată lumea știe că votăm amendamentul 48. Votul s-a deschis, votul s-a închis. 26 de voturi pentru. Se adoptă. Și acum, dragi prieteni, să continuăm votarea. Propun să votăm amendamentul 49. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum, dacă sunteți de acord, putem să trecem la compromisul numărul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic numărul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 12 voturi pentru, 14 împotrivă. Trecem la ocupare A. Pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Numărul 6. Ocupare B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum trecem la numărul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm numărul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 13 voturi împotrivă, 12 pentru. Numărul 11 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Ocupare de. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ocupare E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ocupare F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ocupare G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm numărul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă 18 voturi pentru, 8 împotrivă.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 Felicitări raportoarei noastre, doamna Thompson. Felicitări! Då vill jag tacka för bra samarbete under de här omröstningarna. Bună! Vă mulțumesc uh, pentru cooperarea excelentă, excelentă de care ați dat dovadă pe timpul votului. Și trecem la punctul 10 de la ordinea zilei, contribuția politicilor europene în domeniul egalității dintre femei și bărbați la lupta împotriva delicvenței juvenile. O să vedem uh, proiectul de raport, o să-l examinăm. Uh, raportoarea este doamna Zaborska. Este vorba de un raport în inițiativ, proprie inițiativă. Decizia a fost luată pe 24 noiembrie la reuniunea coordonatorilor și avem un document de lucru prezentat de doamna raportoare. Am avut o discuție cu experți care au fost invitați pe 23 iunie și în textul doamnei raportor se vorbește despre răspunderea părinților și nevoia de a investi în capitalul uman și social pentru prevenirea delinvenței juvenile. Dau cuvântul imediat doamnei raportor Zaborska. Ďakujem pekne, pani predsednička, za... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru introducerea pe care ați făcut-o cu privire la contribuția politicilor europene din domeniul legalității dintre femei și bărbați la lupta împotriva delinvenței juvenile. La început aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit pe parcursul audierilor publice care au fost organizate. Aceste contribuții au fost foarte interesante și și am ținut cont de ele în raportul meu. De la început vreau să spun că acest subiect este unul controversat dintr-un anumit punct de vedere și la audiere a reieșit acest lucru. Am auzit acolo diferite păreri despre cum va influența în viitor familia tinerii și ce influență are și asupra criminal- delicvenței juvenile. Am spus și atunci și mă repet astăzi, spunând următoarele. Dacă ne dorim să evităm neînțelegerile, și tocmai pentru aceasta și în uh, raportul meu am inclus uh, instituții foarte cunoscute, m-am adresat lor, cum ar fi ONU, Banca Mondială, instituții care fac parte din Uniunea Europeană, Parlamentul European, Comisia Europeană, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Mondială a Sănătății. M-am adresat acestora pentru a putea evita eventuale neînțelegeri. Acest subiect se bucură de o mare atenție în ultimul timp și asta din cauza că delicvența juvenilă e în continuă creștere. Există tot mai mulți tineri care înfăptuiesc, delicven- înfăptuiesc um, astfel de fapte. Acest, acest tip de criminalitate se întâlnește în grupuri de vârstă tot mai scăzute și constatăm de asemenea și o creștere a violenței. <coughs> Violența în cadrul tinerilor e de cele mai multe ori uh, asemănătoare din punct de vedere numeric cu cea din rândul adulților. Elementele de Totul depinde de mai multe elemente, de mediul înconjurător în care crește copilul, mediul familial, educația și regăsiți aceste lucruri și în rapoartele unor instituții renumite internaționale. Se acordă o mare atenție și următorului element, cum arată familia în care crește un astfel de copil, care e condiția economică a respectivei familie. De ce condiție nevoie astfel încât un copil să poată să crească într-un mediu sănătos? Dacă acești copii cresc într-un mediu corespunzător, atunci viitorul lor în societate va fi unul bun. Deci noi încercăm să vedem dacă într-adevăr părinții au condițiile necesare astfel încât copiilor să se dezvolte sănătos într-un mediu sănătos. Și de aceea m-am concentrat pe domeniul legalității din acest punct de vedere, pe piața muncii, și mă refer aici la uh, relația dintre viața profesională și viața personală, cât timp pot oferi părinții copiilor. Am atras atenția și asupra acestor elemente. Acest domeniu este de, este de multe ori scăpat din vedere și nu îi se acordă atenția cuvenită. În curând va exista și un raport cu privire la pericolele pe care le, pe care, la pericolele internetului asupra copiilor, abuzul în, caz, în rândul copiilor și aceste fenomene se află în creștere. Și și aici văd care e însemnătatea familiei. Așa cum am auzit și pe timpul audierilor, violența asupra copiilor nu este înfăptuită doar de către adulți, ci chiar de către copii. Și copiii sunt înfăptuitori când vine vorba de violență. În raportul meu am vrut să atrag atenția și asupra următorului fapt. Statele membre au o responsabilitate aici. Nu putem să centralizăm politica doar la nivelul Uniunii Europene. Însă Uniunea Europeană prin activitățile sale, ar putea să sprijine inițiativele la nivel de stat membru. Prin ajutor financiar pentru proiecte s-ar putea face acest lucru. Guvernele, ONG-urile s-ar putea organiza, s-ar putea crea și rețele pentru schimb de informații, astfel încât proiectele să fie evaluate și să se ajungă la crearea de asemenea proiecte. Aș dori să mai vorbesc despre îndatorile și drepturile părinților. Este clar că familia e cel mai important element în dezvoltarea unui copil, însă nu e singurul element, nu e singura influență. De multe ori nu e cel mai important și exact despre asta vorbesc în raportul meu, că Uniunea Europeană joacă un rol foarte important prin sprijinul pe care îl oferă în domeniul legalității și nu mă refer doar la părinți aici, ci și la alte persoane care se ocupă de copii. Ar trebui să pornim de la o bază mai largă, să luăm în considerare un context socioeconomic mai larg. În ultimul timp, Parlamentul European s-a ocupat de niște rapoarte în care era analizată situația democrației în Europa. Situația e îngrijorătoare în domeniul social, nu doar din cauza îmbătrânirii, soci- îmb- îmbătrânirii societății, ci și pentru că rata natalității este tot mai scăzută. Copiii ar trebui să fie un lucru foarte valoros. nu doar că sunt o bucurie pentru părinți, acești copii, ci și pentru că copiii sunt cei care pot să promoveze mai departe dezvoltarea economică în Uniunea Europeană. De aceea nu putem să rămânem indiferenți. Nu putem rămâne indiferenți la mediul în care acești copii cresc și se dezvoltă. Vorbim despre copii care devin infractori. Și ei sunt o povară pentru societate, nu doar la vârsta la care se confruntă cu delicvența juvenilă, ci și mai târziu, pentru că ei nu se pot integra în societate și la locul de muncă astfel încât ei devin o povară pentru societate și în viitor și așa vor rămâne. S-ar putea crede că majoritatea tinerilor sunt așa când vorbim despre subiect în acest fel. Că situația în majoritatea familiilor nu e foarte bună, însă nu e adevărat. Majoritatea tinerilor cresc în familii sănătoase. Cu siguranță vor avea și aceste familii un impact pozitiv asupra viitorului. Însă am vrut să vă atrag atenția asupra faptului că delicvența juvenilă este în creștere. Este tot mai mult o problemă politică și economică pentru Uniunea Europeană. Am depus eforturi. Uh, I s-a închis microfonul uh, vorbitoarei. Pe parcursul raportului m-am, stră, străduit foarte mult și am recomandat Parlamentului și statelor membre să, să, să trateze acest subiect și din punct de vedere economic, să vadă care e situația părinților din punct de vedere economic. Comisia ar trebui să facă niște studii care să se ocupe foarte clar tocmai de acest domeniu economic. ce înseamnă din punct de vedere economic dacă o familie își pregătește corespunzător copilul pentru viitor când acesta se integrează corespunzător în societate. Cum arată această situație în cifre? Cum arată un mediu sănătos și un mediu nesănătos în care se dezvoltă un copil din punct de vedere economic? Și mă întorc la propoziția cu care am început. Dacă le cerem părinților să își ducă la îndeplinire obligațiile, trebuie să ne gândim și la următorul fapt. Ei trebuie să se bucure și de drepturile lor ca părinți, să fie independenți din punct de vedere financiar. să fie independenți financiar de diferiți factori din exterior care influențează negativ dezvoltarea copil, copilului lor. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat voie să mă ocup de acest raport și le mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat prin intermediul observațiilor și venind cu idei. Mă bucur foarte mult de discuția ce va urma. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna Zaborska. Acum, doamna Costa a cerut cuvântul. Grație, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor Ana Zaborska pentru acest raport deosebit de interesant, care face multe menționări importante. Și Cred că împărtășim cu toții dorința de a avea o împărțire mai bună a responsabilităților între statele membre și uh, nivelul comunitar, mai ales în ce privește faptul că timpul consacrat familiei și activităților profesionale să fie mai echilibrat, mai ales pentru persoanele care uh, sunt părinți uh, unici. Pentru că de multe ori avem din ce în ce mai puțin timp la dispoziție uh, pentru a dedica familiei și copiilor și chiar uneori și pentru um, munca noastră de zi cu zi. În Italia există un termen, așa numitul timp de îngrijire și chiar după conferința de la Pekin s-a cerut ca în calcularea PIB-ului să existe un indicator care să reprezinte o evaluare economică a acestei munci invizibile, care de fapt este o resursă extraordinară și care permite pregătirea viitoarelor generații pentru viața în societate. Și, în ce privește prevenirea delicvenței juvenile, ar fi bine ca membrii familiei să poată să joace un rol mai important și acest rol să fie recunoscut. Cred însă că ar trebui să se acorde o atenție mai mare altor uh, uh, metode de prevenire. De exemplu, am putea să sprijinim toate acele organizații, asociații care pot să joace și ele un rol de prevenire a delinvenței juvenile, pentru că, de exemplu, ocupă timpul liber al tinerilor. Mă gândesc, de exemplu, și la toți cei care organizează aceste tabere uh, pentru copii aflați în dificultate și uh, cei care um, an, um, lucrează în aceste asociații uh, educă și ei uh, îi educă și ei pe tineri. Deci, cum spuneam, vreau să atrag atenția asupra existenței acestui indicator care să facă parte din uh, calculul PIB-ului și apoi asupra sprijinului pe care trebuie să le acordăm acestor asociații care uh, umplu niște lacune și apoi, cum spuneam, sprijinul acordat familiilor monoparentale uh, dintre care majoritatea sunt femei, care au nevoie de o flexibilitate mai mare a um, timpului de lucru, a normei de lucru, pentru că noi nu ne dorim ca o mai mare flexibilitate să fie sinonimă de precarizare a um, um carierei profesionale. Din potrivă, ne dorim ca uh, să existe o mai mare compatibilitate între timpul acordat carierei profesionale și cel acordat familiei. Noi vrem să încercăm să înțelegem mai bine care sunt acele uh, semne uh, antipremergătoare a anumitor suferințe sociale pentru a putea identifica acele grupuri de risc. În plus, cred că trebuie să acordăm mai multă atenție dependențelor care acum afectează din ce în ce mai mulți tineri, că e vorba despre dependența de droguri, de alcool sau de tutun. Căci aceste dependențe își au uh, impactul asupra stilului de viață și principalul vinovat pentru aceste, această modificare a stilului de viață este piața atunci când statele membre duc politici de prevenire și de combatere a delivenței juvenile în legătură cu consumul de alcool sau cu consumul de droguri, ar trebui să-și armonizeze mai mult uh, politicele. Și în încheiere aș vrea să vorbesc despre faptul că ar trebui să ne gândim la relația dintre abandonul școlar și uh, creșterea ratei delivenței juvenile. Cu cât uh, un copil părăsește școala mai repede, cu atât este mai susceptibil de a deveni delivent juvenil. Ar trebui să sprijinim familiile astfel încât să se reducă rata abandonului școlar. Și dacă nu facem nimic, cu cât, repet, vom avea mai mulți copii în situații de abandon școlar, cu atât riscăm să avem un număr mai mare de viitori delinvenți. Deci, încă o dată, sunt de acord cu faptul că familiile trebuie sprijinit, familiile trebuie sprijinite foarte mult. Poate că ar fi bine să putem să construim o rețea de sprijin acordat familiilor, chiar și familiilor care au în sânul lor un mm, deliven juvenil. Trebuie să vorbim și despre rolul sectorului educației și despre politicele uh, în favoarea delivențelor juvenili și încă o dată avem nevoie de politici pentru a reduce rata dependențelor. Dau exemplul Italiei, în ultimii ani începem, încercăm să facem din ce în ce mai multe uh, uh, pentru a reduce uh, consumul de alcool, pentru că în ultimii zece ani tinerii din Italia consumă cel mai mult alcool printre toți tinerii din Europa. În urmă cu zece ani nu aveam această problemă. Deci trebuie să cerem, să tragem la răspundere și instituțiile în acest domeniu. Mulțumesc, spune doamna președinte, doamna Snickens și după aceea doamna Infeld. Thank you, Chair. Uh, oh. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, o să fiu foarte succintă și uh, vreau să spun așa, fără să îmi lipsească politețea, că antevorbitoarea mea a fost puțin cam uh, uh prea prolixă Uh, bineînțeles că raportul uh, de astăzi poate să dună, ducă la niște întrebări legate de pertinența sa Ehm, de ce e răspunzătoare Uniunea Europeană și de ce nu. Și sunt puțin uimită de această inițiativă. Dacă ne uităm, pe de o parte, la problema drepturilor fundamentale și, pe de altă parte, dacă vedem ce ne-a preocupat în ultimul an și jumătate, mi se pare că poziția PPE-ului este destul de incoerentă. PPE-ul susține, de exemplu, că um, familiile lesbiene, homosexuale și transgender nu uh, sunt incluse aici. Uh, apoi avem uh, discuții legate de familiile monoparentale, dar și școli uh, religioase, uh, abuzuri ale uh, copiilor și așa mai departe. Lucruri care nu sunt totuși discutate dar trebuie să discutăm modul în care discută Uh, în care uh, copiii își cresc părinții? Este oare acesta un subiect care trebuie să ne preocupe? Nu cumva familiile sunt singure răspunzătoare? Sunt puțin uimită. S-a folosit aici cuvântul uh, a fi un părinte, să zicem, efectiv, în mod efectiv. Ce înseamnă asta? Este cumva o viziune aparte a eticii și moralității. Nu cumva ni se impun niște vederi aici? Nu cred că noi aici trebuie să determinăm modul în care un părinte își uh, exercită acest rol. Uh, părinții sunt cei care trebuie să decidă în ultima instanță cum își cresc copiii și apar două, trei aliniate în raport care, doamnă președintă, uh, arată frica uh, de lumea contemporană și chiar, uh, o, chiar o isterie, aș spune eu. Uh, întotdeauna vor fi delinvenți, întotdeauna vor fi amenințări. Nu sunt azi mai multe amenințări decât în trecut sau decât vor fi în viitor. Așa că haideți să fim uh, serioși. Uniunea Europeană să stea deoparte de uh, a da lecții privind creșterea copiilor. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc foarte mult, doamna Invelt. Ah, doamna Sensin. Mulțumesc, doamna președinte. Stimate doamne, stimați domni. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru acest raport. Am găsit multe recomandări interesante în acest raport, însă foarte, foarte multe aspecte care aparțin de acest domeniu au fost scăpate din vedere sau nu au fost exprimate destul de clar. Din prezentarea de astăzi reiese următorul lucru. Doamna raportor s-a concentrat asupra rolului familiei pentru prevenirea delicvenței juvenile. Dacă raportul ar fi avut acest titlu, atunci nici nu ar fi mai avut rost să fac aceste comentarii acum. Însă, raportul are un alt titlu, și anume Contribuția Uniunii Europene. Aceste cuvinte le regăsim în titlu. Așa că trebuie să ne întrebăm cu ce contribuție putem veni noi în acest domeniu. Dacă nu putem interveni suficient, trebuie să ne întrebăm de ce. Avem nevoie de o politică integrată și eficientă în ceea ce privește prevenirea delicvenței juvenile. Avem nevoie de familii și de cadrul economico-social în care se dezvoltă acest copii de educația care li se poate oferi și mai e nevoie și de drepturi. Raportoarea s-a concentrat foarte mult pe responsabilitatea părinților. Eu cred că importantă e școala, formarea, organizațiile de tineret, toate acestea joacă un rol foarte important când vorbim despre lupta împotriva delicvenței juvenile. Mediul familial nu e suficient pentru protejarea tinerilor. Tinerii își doresc autonomie, își doresc independență și acest lucru e de la sine înțeles. Chiar și acei, acei părinți care sunt foarte stricți nu pot să schimbe aceste lucruri. Tinerii își vor dori în continuare independența. Și aici intervin condițiile sociale, economice și așa mai departe. Vă dau un exemplu din domeniul sportului. Avem uh, experiență, aveam, aveam o experiență foarte bună în box atunci când antrenorul nostru a luat tineri de pe stradă, tineri delicvenți și i-a încurajat, în loc să se bată pe stradă, pur și simplu să se antreneze în domeniul boxului. Egalitatea dintre femei și bărbați când vorbim despre delicvența juvenilă e doar un instrument prin care poate fi consolidată răspunderea părinților. Această politică a egalității în lupta împotriva delicvenței ține foarte mult de ceea ce se cunoaște deja în ceea ce privește egalitatea dintre femei și bărbați. Trebuie să încercăm să nu schematizăm rolurile dintre sexe. Empatia trebuie să fie încurajată și trebuie să ne ocupăm de acei tineri care au deja probleme. dacă am reușit să încurajăm anumite abilități pe care le au tinerii, atunci acesta ar fi un element mult mai important în lupta împotriva delinvenței juvenile. Ar trebui să existe programe de prevenire la nivelul Uniunii Europene, astfel încât personalitatea, aprecierea tinerilor asupra lor uh, ar putea fi consolidată. Tinerii trebuie să meargă la școală pentru că și acolo se poate interveni. Statisticile ne spun că majoritatea tinerilor delicvenți sunt copii nedoriți, copii care vin din familii dezorganizate. Aceștia nu se integrează în mediul lor și astfel aceasta e de fapt consecința situației în care se află. Suferă de multe ori din cauza violenței părinților și din cauza pedofiliei. Famili femeile sunt cele care suferă cel mai mult și, bineînțeles, sunt afectați și copiii și tinerii. Copiii și tinerii trebuie să fie protejați de propriile lor familii. În acest cadru politic, Copiii ar trebui să aibă un mediu în care să învețe despre sexualitate, despre sarcină, despre metode de prevenire a sarcinilor nedorite și așa mai departe. Mai vorbim și despre familiile petec, în care copiii provin din diferite căsătorii. Nici aici lucrurile nu sunt întotdeauna corecte. Trebuie să vedem exact care sunt costurile pe care trebuie să le suporte societatea din cauza delicvenței juvenile. Însă metoda trebuie studiată într-un mod complex. Nu putem să măsurăm doar ceea ce fac părinții și ar fi și foarte greu de definit așa ceva. Nu înțeleg ce ar trebui să însemne informațiile macroeconomice Adică ce influență au părinții în ceea ce privește lupta împotriva delicvenței juvenile. Mi-ar fi plăcut dacă doamna raportor ar fi putut explica această problemă mai bine pe parcursul raportului. Condiții economice bune sunt uh, o precondiție pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului. Însă există cazuri în care acest element nu este atât de important. Nu putem să culegem date în ceea ce privește delicvența juvenilă pe sexe. Nu există astfel de informații, nici despre experiența în, pe care o au copiii în acest sens. S-ar putea ca unele tipuri de infracțiuni să fie făcute de fete, altele de băieți. Ar trebui să lucrăm cu ONG-urile mult mai mult și de aceea sunt de acord cu ceea ce a spus doamna raportor. Și eu voi depune amendamente și îmi voi spune, desigur, părerea. Însă cred că până acum ne-am concentrat mult prea mult